domnule președinte președinte sunt în favoarea acestui proiect care tocmai ne a fost prezentat. vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru munca depusă într adevăr e o muncă imensă colosală. eu cred că securitatea este într adevăr în interesul nostru comun al tuturor statelor membre ale uniunii europene. dragi colegi mai există și un alt element care este tot atât de important Datorită FADO vom fi în măsură să consolidăm și Frontex, pentru că este o agenție care joacă un rol primordial și care are drept scop să fie în uh, slujba securității pentru întreaga Uniune Europeană. Au fost experiențe nefericite care ne-au demonstrat ce se poate întâmpla atunci când există lacune în sistemul de securitate. Așa că trebuie să spun că Uh, Polonia, fiind în Uniunea Europeană, își consolidează securitatea. Datorită faptului că este în Uniunea Europeană, Polonia este un loc mai sigur și trebuie să uh, contribuim cu toții la un, uh, loc mai sigur în care să putem trăi în securitate. Mulțumesc și acum o invit pe doamna Dali în numele Comisiei. Vă rog. Vă mulțumesc uh, pentru activitatea noastră, stimată doamnă Mețola, și aș dori să mulțumesc tuturor uh, celor care au participat la această dezbatere. După cum am uh, menționat, uh, sistemul uh, documente false și autentice online, sistemul FADO, va fi util pentru a menține un nivel înalt de securitate în Uh, pe plan, pe plan intern Uniunii Europeană și la întărirea controlelor frontierelor externe. Acordul politic final vis-a-vis -vis de propunerea Comisiei aduce o îmbunătățire importantă a modului în care funcționează în acest moment uh, sistemul și contribuie la o mai bună combatere a fraudei um, de documente și uh, fraudării identităților. După cum au spus mai mulți intervenienți, există, um, este garantată Uh, respectarea drepturilor omului și a datelor cu caracter personal și aștept cu nerăbdare rezultatul pozitiv al votului pe marginea compromisului final. Mulțumesc! Și acum dau cuvântul raportoarei uh, pentru intervenția finală, doamna Metzola. Grazie al Mulțumesc din nou. Uh, vă mulțumesc, doamna comisar Dali, am urmărit cu atenție toate intervențiile și vreau să mulțumesc pentru susținerea quasi unanimă uh, pentru această lege. Cred că trebuie să subliniem foarte clar despre ce vorbim aici. FADO e un sistem care va susține statele membre în schimbul de informații. Un schimb de informații rapid Uh, a imaginilor de documente autentice versus documente false. În zona Schengen, uh, cum au spus și colegii în ultimii ani, uh, utilizarea de documente false a sporit foarte mult și tocmai de aceea luăm astăzi acțiune. Metodele de falsificare se schimbă și ca atare trebuie să fim și noi cu un pas înaintea răufăcătorilor, în acest fel, asigurând o mai bună protecție a frontierelor externe a Uniunii, salvgardând circulația liberă a cetățenilor noștri, un principiu fundamental, și să facilităm deplasarea persoanelor peste frontieră care dețin documente de călătorie valide. Vom ajuta acum autoritățile să detecteze documentele false cu instrumente adecvate și pe care le-au cerut de mult timp, așa încât să-și poată face munca în mod corect. Toate acestea vor avea un efect pozitiv pentru protecția drepturilor cetățenilor, protecția identității fiecăruia, rețelele criminale adesea uh, abuzează și utilizează identități false, fără măcar știrea uh, uh, celui a cărui identitate a fost furată. Mm, cum a spus colegul de la Verzi, am putut obține un echilibru bun între respectarea libertăților fundamentale și măsurile de siguranță. Ce facem, practic, sunt elemente esențiale combinate și cu alte măsuri. Aș vrea să închei această dezbatere, domnule președinte, făcând un apel la toți colegii să rămână uniți și să susțină uh, documentul printr-un vot favorabil mâine. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă raportor. Închid acum dezbaterea. Spune președintele, votul va avea loc mâine. The the next item on Următorul punct de pe ordinea noastră de zi sunt declarații ale Consiliului și Comisiei situația luptei UE împotriva spălării banilor, având în vedere Luanda Leaks. Vă reamintesc că e posibil să solicitați de sau cartonașe albastre, atât prin sistemul de înregistrare tradițional, cât și cel electronic. Acestea se regăsesc la intrarea în hemiciclu. Cartonașele albastre sunt permise abia după ce vorbitorii numele grupurilor politice s-au exprimat. Dezbaterea va fi uh, deschisă de doamna Brâneaț în numele Consiliului. Aveți cuvântul, doamna. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Vă mulțumesc pentru că ați invitat președinția să participe la această dezbatere. Dați-mi voie să vă spun mai întâi că și Consiliul, ca și Parlamentul, ca și Comisia sunt pe deplin angajați să lupte împotriva spălării de bani și finanțării terorismului. Împreună am făcut progrese substanțiale în această privință. Am făcut modificări la directiva referitoare la lupta împotriva spălării banilor, la diferite alte directive și la întregul cadru juridic. Toate aceste reguli recente trebuie acum să fie și implementate și consolidate. Având în vedere cazul Luanda Leaks, evident există uh, uh speculații care trebuie să se confirme, care să poată fi confirmate o țară a fost privată de venituri esențiale, dar trebuie să vedem dacă toate regulile aplicabile au fost într-adevăr respectate. Acum eu înțeleg că anchetele uh, sunt în continuare în curs uh, și în Angola și în Portugalia și acestea trebuie să continue. În luna iulie anul trecut, Comisia a publicat la solicitarea Consiliului o revizuire a tuturor cazurilor în care au fost uh, um, identificate spălări de bani. Comisia a identificat probleme serioase în materie de supraveghere și de consolidare a aplicării regulilor de luptă împotriva spălării banilor care sunt în vigoare în Uniunea Europeană. Mă gândesc că nu e exclus ca anumite elemente să se repete dacă, într-adevăr, anchetele vor confirma acest lucru. Evident, uh, ne așteaptă multe provocări, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne pierdem optimismul. Uh, e adevărat că avem un scop comun împărtășit de Comisie, de Parlament și de Consiliu. Mai mult decât atât, aș spune chiar că avem și un simț al ambiției comun. Vrem să facem față acestei mari probleme pe care o reprezintă spălarea cu bani. Și iată că ajung la concluziile strategice adoptate de Consiliu în decembrie anul trecut. În aceste concluzii, Consiliul cere Comisiei să analizeze căi de a spori armonizarea în domeniul luptei împotriva spălării banilor și să se gândească la diferite posibilități posibilități, avantaje și dezavantaje în uh, stabilirea unui organism european de supraveghere. Consiliul, de asemenea, intervine și într-o altă direcție. Avem directiva uh, de luptă împotriva spălării banilor cu un plan de acțiune care a fost agreat de către ECOFIN în 2018, uh, care este în curs și care va continua să fie monitorizat. Mai mult decât atât, președinția noastră a lansat o discuție amplă pentru a lupta împotriva criminalității organizate prin trasarea fondurilor sale în mod mai eficient. Stimați membri, cred că acum ne aflăm la o răscruce de drumuri importantă. Avem o șansă de a Uh, uh, continua eforturile noastre de luptă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Și în acest sens așteptăm cu nerăbdare următoarele uh, propuneri și inițiative din partea Comisiei și avem încredere că uh, Comisia va prelua toate învățămintele care se desprind din acest caz Luanda Lix. Mulțumesc foarte mult pentru atenție! Mulțumim foarte mult și acum dau cuvântul doamnei Dale, care vorbește în numele Comisiei Europene. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă ministru, stimați eurodeputați, Comisia recunoaște importanța acestei dezbateri și salută oportunitatea pe care o reprezintă pentru a clarifica anumite uh, chestiuni Um, printre acestea și cele din centrul acestei afaceri, Luanda Lix. În mod uh, coerent, am insistat asupra faptului că o mai bună aplicare a normelor de combatere a spălării banilor în, în Europa și că o mai puternică supra, un mai puternic cadru de supraveghere sunt esențiale pentru a, a îmbunătăți reziliența sistemelor noastre financiare. Dincolo de stabilitatea sistemului financiar, trebuie să garantăm și integritatea sistemului financiar, pentru că nu este o problemă cu care se confruntă o singură țară. Uniunea Europeană ar trebui, nu ar trebui să tolereze deloc banii murdari și suntem dispuși să recurgem la, să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție în acest sens și în plus suntem dispuși chiar și să le consolidăm ulterior. Nu vom uh, ezita să uh, venim cu propuneri de modificare a arhitecturii instituționale uh, și de reglementare care ne susține lupta împotriva spălării banilor, a finanțării terorismului, împotriva evaziunii și eludării fiscale. În urma Um, rezoluție Parlamentul, adoptată de Parlamentul European și în urma concluzii, concluziilor uh, ECOFIN din uh, decembrie, Comisia va adopta un nou plan de acțiune vizând uh, combaterea spălării banilor, menit să îmbunătățească modul în care sunt, implic, sunt puse în aplicare normele. S-au schimbat multe lucruri în ultimii 5 ani. Cea de-a cincea directivă Uh, privind uh, combaterea spălării banilor uh, permite um, o mai bună monitorizare a, și inclusiv de către societatea civilă, de către mass media pentru a afla cine sunt beneficiarii reali și acest lucru contribuie la păstrarea încrederii în integritatea mediului de afaceri și în sistemul financiar. Cadrul legal existent în acest moment este menit să garanteze un echilibru adecvat între necesitatea protejării sferei uh, private și a datelor în caracter personal și, pe de altă parte, necesitatea de a avea un grad mai mare de transparență în activitățile economice și uh, financiare creându-se as, as, asemenea registre privind beneficiarii uh, reali, Uniunea Europeană a atins un uh, și a stabilit un standard de aur pe plan global din acest punct de vedere. Este regretabil faptul că nu toate statele membre au transpus cea de-a cincea directivă privind uh, combaterea spălării banilor. Astăzi au, au, Comisia a început uh, procedura de nerespectare a tratatelor împotriva a 8 state membre. Însă, problema pe care, cu care ne confruntăm nu este lipsa mm, regulilor, ci faptul că acestea sunt transpuse și respectarea lor este vegată, se, se vegează asupra respectării lor pe plan național și lucrurile sunt diferite Uh, de la o țară la alta. Autoritățile de supraveghere pe plan european, uh, Autoritatea Bancară Europeană, de exemplu, are noi competențe, noi prerogative uh, în acest domeniu al combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Este acoperit întregul sector financiar, însă recunoaștem că trebuie să facem și mai mult. Trebuie să întreptăm slăbiciunile cu caracter uh, structural uh, legate de fra- fragmentarea mm, între statele membre. Aici rezidă adevărata plus valoare europeană. Comisia Europeană intenționează să creeze un, o politică unificată, cu, uh, cuprinzătoare de combaterea spălării banilor, pornind de la regulile existente care să fie modificate ulterior normele existente pot fi armonizate și mai mult. E, uh, trebuie ca autoritățile polițienești să schimbe mai, să aibă un schimb mai bun de informații pentru a, i uh, detecta pe, pe infractor, de exemplu, mai bine și pentru a recupera um, uh, profiturile înregistrate în urma activităților uh, ilegale. Uniunea Europeană poate să aibă un rol mai mare în supravegherea modului în care cadrul legislativ este transpus pe plan european, atât din punctul de vedere al supravegherii, cât și din punctul de vedere al coordonării unităților uh, de informații financiare crearea unei uh, structuri uh, în acest domeniu nu trebuie să fie obiectivul uh, în sine. Crearea unei noi instituții sau extinderea prerogativelor instituțiilor existente trebuie să aibă un scop foarte clar, prerogative bine trasate și o guvernanță eficace. Știm că ne putem bizui pe sprijinul Parlamentului European pentru a Uh, revizui arhitectura de supraveghere și de respectare a legilor. Aceasta este uh, ambiția pe care o avem. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Trecem acum la intervențiile în numele grupurilor politice, în numele Partidului Popular European. Are cuvântul pentru două minute domnul uh, Ferber. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că mi-a spus domnul uh, Ferber și nu doamna Ferber, doam- doamnă comisar, uh, doamnă secretar de stat. Luanda Lix ne arată că, în ciuda celor cinci directive de combatere a spălării de bani, Uniunea Europeană a rămas foarte uh, atractivă când vine vorba tocmai de această activitate și trebuie să ne întrebăm de ce. Uh, o problemă majoră este, este reprezentată de transpunerea care durează atât de mult. Termenul limită de, de, de transpunere a celei de-a cincea uh, directive a fost uh, în, ian, în ianuarie uh, acest an. Până la termenul respectiv, doar 5 state membre au transpus în totalitate această directivă, 15 au transpus-o doar în mod, uh, în mod uh, parțial și doamna președinta Consiliului, țara dumneavoastră se numără printre aceste 15 care au au transpus-o în mod parțial și mă bucură, doamnă comisar, că ați spus că ați început procedura de infringement, de încălcare a tratatelor împotriva celor 8 state membre care nu au transpus această directivă. Însă dacă așa arată realitatea în statele membre când vine vorba de combaterea spălării banilor, atunci toate rezoluțiile minunate adoptate de uh, ministrii de resort nu rămân decât uh, vorbe goale. Pentru că mm, atâta vreme cât statele membre nu doresc să combată în mod eficient uh, uh, spălarea de bani, trebuie să ne gândim dacă și cum putem să uh, combatem, să combatem această problemă de pe plan european. Și vă mulțumesc, doamnă reprezentanta Consiliului, că mă ascultați din nou pentru că discutăm până la urmă de integritatea uh, sistemelor financiare, sistemului financiar european, discutăm despre siguranța cetățenilor europeni, pentru că spălarea banilor și uh, infracționalitatea merg mână în mână avem nevoie de un uh, sistem care să permită o perspectivă europeană și din punct de vedere penal și cer statelor membre să colaboreze, să ajungem la o uh, agenție, la o instituție europeană care să aibă prerogativă în acest domeniu, pentru că până când nu vom face acest lucru, progresele pe care le vom înregistra nu cred că vor uh, fi suficiente. Mulțumesc! În numele Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților în Parlamentul European, are cuvântul domnul Heina Loma, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Odată în plus, trebuie să mulțumim jurnaliștilor acei jurnaliști independenți care uh, au făcut aceste revelații deosebit de utile în ce privește fluxurile de capital. Și vedem acum ce sarcină colosală ne mai stă în față. Aici vorbim de o țară în care peste o treime a populației capătă mai puțin de 2 dolari pe zi. Există uh, miliarde însă care au fost sustrase din această țară către, filtrate către țări europene. Uh, avocați, juriști, consultanți, chiar și funcționari făceau parte din acest sistem și au permis uh, acest lucru. Guvernul nostru ar trebui să ceară ca regulile uh, să fie schimbate. Trebuie să fim mult mai stricți. Nu mai putem permite uh, Uh, astfel de situații. Sigur, avem directivele despre care tot vorbim, dar e nevoie acum de o reglementare care să fie identică pentru noi toți și trebuie ca uh, lumea finanțelor să nu mai poată să uh, facă așa ceva și include aici și băncile. Deci, o mai bună supraveghere la nivel european. Mulțumesc! Acum, în numele grupului Renew Europe, are cuvântul doamna Strugariu, două minute. Your microphone is not on

are acum cuvântul domnul Gigol, două minute. Dacă este să văd care a fost dezbaterea publică după Luanda Leaks, nu mă simt în siguranță, pentru că mi se pare că încet, încet ne obișnim cu aceste scandaluri uh, financiare nimeni nu prea mai pare interesat de ele. Politica pare să nu facă, să, să nu poată să facă nimic împotriva acest, acestei industrii care permite evaziunea fiscală. Însă, uh, politica niciodată nu trebuie să înceteze să uh, lupte împotriva uh, nedreptății de dragul democrației noastre, indiferent cât de puternici sunt adversarii cu care ne confruntăm. Și nu este o întâmplare faptul că în, cazul ace- în acest caz, Luanda Lix, din nou este implicată Portugalia. Să nu uităm că în urmă cu, cu un an în uh, scandalul uh, legat de uh, scena fotbalului, din nou fusese implicată Portug- Portugalia și uh, avertizorul de integritate în cazul respectiv este în închisoare și niciun vinovat uh, nu, nu a fost adus uh, în, în fața uh, justiției. Astfel, sentimentele oamenilor sunt călcate în, în picioare și nu putem să permitem acest lucru. Comisia Europeană trebuie să vegheze la respectarea dreptului european în toate statele membre și nu trebuie să aștepte cu demararea procedurilor de nerespectare a tratatelor. În cazul Portugalei a așteptat prea mult timp Um, în condițiile în care, după cum am spus, vinovații nu au ajuns în fața instituției. Din păcate, avem o problemă legată de statul de drept în Portugalia și cred că Comisia Europeană trebuie să se ocupe de această problemă printr-o procedură de uh, infringement. Și uh, directiva privind, uh, privind auditorii uh, economici uh, Um, care urmează să fie revizuită. Uh, trebuie să ne asigurăm ca pe viitor aceste firme de uh, consultanță să nu mai poată să facă profituri în urma uh, consultanței pe care o oferă, o oferă tocmai pentru a ajuta la evaziunea fiscală. În numele CR are, are acum cuvântul doamna Chiampa, un minut. Mulțumesc, domnule președinte doar niște texte stricte cu sancțiuni cât se poate de severe vor putea bloca uh, organizațiile criminale. Vă voi da exemplul Poloniei. Avem astfel de reguli de dată recentă. a fost introduse grație procurorului uh, nostru general. Am lansat acțiuni foarte dure împotriva uh, spălării de capitaluri și am revizuit complet sistemul nostru, ceea ce ne-a permis, într-un interval de timp scurt, să protejăm 4 miliarde de zloți, adică aproximativ un miliard de euro. E un succes datorat și curajului parchetului polon al Ministerului Justiției, care a dorit să combată uh, spălarea de bani. Am sporit cooperarea cu uh, organizații internaționale, cu băncile, am uh, combătut paradisurile fiscale, entități uh, care nu erau cooperante. Uh, toate astea fac parte din noua noastră arhitectură de luptă împotriva spălării banilor. Și un instrument dintre cele mai importante de acum, cea de-a cincea directivă împotriva spălării de capital. E un element suplimentar care ne va permite să consolidăm sistemul nostru și să consolidăm cooperarea în lupta împotriva acestui fenomen. Acum, pentru GUNG, are cuvântul domnul Gușmau. Un minut și jumătate. Obrigado, Sr. Presidente o escândalo dos luandaleaks tem certamente muitas responsabilidades nacionais. Mulțumesc, domnule președinte. Luanda Leaks a demo demonstrat lipsa de răspundere la nivel național. În Portugalia au existat astfel de probleme cu Isabel dos Santos și cu întreprinderile pe care le poseda, dar mai sunt și alte jurisdicții implicate. Uh, care au conlucrat activ în acest ciclu de luptă împotriva spălării uh, banilor. Mai avem de asemenea și o răspundere la nivel de instituții europene. Dacă există jurisdicții naționale care permit sau chiar facilitează uh, această evaziune fiscală, spălarea de bani uh, și așa mai departe, atunci, dacă aceste țări sunt membre ale Uniunii Europene, uh, trebuie ca Uniunea Europeană să intervină, să pună capăt acestei situații. Pentru că există riscul ca mult mai multe astfel de scandale să se întâmple pe viitor cu consecințe asupra oamenilor și uh, indiferent că e vorba de entități de consultanță, că e vorba de, um, de și de altfel aceste firme de consultanță se află sub contract cu instituțiile europene. Deci noi trebuie să uh, revizuim toate aceste reguli și dacă oamenii aceștia nu se confruntă și cu consecințe, atunci, până la urmă, uh, cei care sunt uh, pedepsiți, uh, până la urmă, sunt cei care sunt avertizorii de integritate, cei care aduc la lumina zilei toate aceste scandaluri. Așa că ceea ce putem învăța din aceste scandaluri este că uh, sunt consecințe și că oamenii aceștia trebuie să facă față acestor consecințe. Mulțumesc și acum trecem la lista vorbitorilor uh, uh, în nume propriu și acum doamna Pereira, un minut. Da. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, eurodeputați. Spălarea de bani este o infracțiune cu multe fațete. Legitimează uh, avuții uh, obținute în mod ilegal, de exemplu, și, din păcate, această acest uh, fenomen are uneori și origini um, infracționale. Este un fenomen pe care trebuie să-l combatem pentru că este vorba până la urmă de statul de drept și de apărarea drepturilor omului. Pentru a face față acestui fenomen trebuie să există o bunăvoință. Acum a fost uh, a fost începută, uh, au fost începute proceduri de nerespectare a tratatelor împotriva anumitor state membre care nu au transpus cea de-a cincea directivă uh, privind spălarea banilor. Și dacă nu vom fi mai fermi, nu vom face decât să deschidem poarta multor altor infra- infracțiuni. Și acum și Parlamentul European Uh, trebuie să se asigure, de exemplu, că directivele vor deveni uh, regulamente pentru ca și pe plan european Banca Centrală Europeană să poată să intervină atunci când vedem că normele naționale dau greș. Doamna Chinici, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dezvălu- dezvăluirile privind Luanda Leaks, uh, privind și anumiți operatori din uh, statele europene, ne confirmă că combaterea spălărilor, uh, spălării banilor trebuie să reprezintă una din prioritățile Uniunii Europene. Prin spălarea banilor, organizațiile criminale își, în, își consolidează rădăcinile în teritoriu și reprezintă o sursă de finanțare a terorismului. Deci este necesar să um, consolidăm și mai mult cadrul european de combatere a spălării banilor, trebuie să armonizăm cadrele legislative uh, naționale și trebuie să intervenim inclusiv în domeniul penal. Autoritățile de anchetă uh, și polițienești trebuie să aibă un acces, un acces total la uh, informațiile unităților de, de informații uh, financiare și trebuie să existe o mai strânsă colaborare, așa cum se întâmplă în țara mea de origine cu uh, uh, garda financiară, uh, de exemplu. Mulțumesc, doamnă Chinici. Îți mulțumesc, Caterina. Are acum cuvântul domnul Guerreiro. Un minut. Presidente, o Andalix, este escândalo espalha bem como Luanda Leaks, ca și alte scandaluri, arată în ce măsură sistemul economic și financiar uh, european permite corupția, uh, traficul de influență și spălarea de bani. În Portugalia observăm aceste lucruri. Am văzut cum cetățenii au de pierdut prea puține locuri de muncă au fost create în ultimii ani din cauza austerității și eșecul de a trata acest fenomen al spălării de bani are repercusiuni în toate statele membre. Însă Luanda Lix ne mai arată ceva. Importanța protejării avertizorilor de integritate. Anchetele trebuie uh, purtate cum se cade. Uh, deoseb în Portugalia, trebuie să ne asigurăm că jurnaliștii de investigație și alți avertizori de integritate pot să-și uh, deruleze activitatea neîngrădiți. Mulțumesc, spune uh, președintele, doamna Ferreira, acum un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Da, un scandal precum uh, Luanda Leaks și altele ne-au demonstrat în ce fel anonim capitalul poate fi mișcat în stânga, în dreapta și se poate realiza astfel spălare de bani. Țările trebuie să coopereze cât mai mult cu autoritățile UE și cu multinaționalele. Și legislația, în fond, uh, în ceea ce privește lupta împotriva spălării banilor, este pur și simplu ignorată. Nimic nu se schimbă. Autoritățile, în așa zisele țări în curs de dezvoltare, închid ochii și nu își fac treaba așa cum trebuie. Deci, nu avem vreo cale prin care să putem justifica așa o ipocrizie și Trebuie să ne asigurăm că acum va interveni Uniunea Europeană. Se pare că Uniunea Europeană deocamdată nu prea își dorește să pună capăt acelor paradisuri fiscale care, fiscale care există pe aici pe acolo. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul domnului Radev, timp de un minut. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Pe plan european există norme stricte, cea de-a patra și cea de-a cincea directivă de combaterea spălării banilor și finan- ă, finanțării terorismului. Termenul limită pentru transpunerea ultimei directive a fost ianuarie anul curent, însă luand, scandalul Luanda Leaks ne demonstrează că aceste norme nu sunt respectate de toate statele membre și de băncile din Uniunea Europeană. Ne îngrijorează faptul că există acest uh, sector uh, nereglementat. Avem, ne- avem nevoie deși am avea instrumente cu care putem urmări aceste tranzacții, acestea nu au fost uh, deloc utile. Și nu este vorba doar de amenințare externă, pentru că spălarea banilor este și un fenomen uh, care are loc pe, în, în Uniunea Europeană. Luanda Leaks este un exemplu frapant a modului în care legislația europeană nu este implementată nu, e, nu, este, nu a fost verificată identitatea clienților, nu au fost uh, raportate Uh, tranzacții uh, suspecte și așa mai departe. Deci cel mai important lucru pentru mine ar fi respectarea normelor existente, implementarea, uh, controlul acesta este cel mai important lucru. Mulțumesc. Are cuvântul acum pentru un minut domnul Marcheș. Un minut. Grazie, președinte. Mr. President, with this timely... Domnule președinte, cu această dezbatere care vine la timp, ne întoarcem la o problemă recurentă pentru noi practicile din societatea europeană, pentru că uh, părți relevante ale resurselor noastre sunt dedicate activităților criminale. Inovarea în materia de tranzacții uh, financiare și mai ales tranzacții digitale e uriașă. Trebuie să recunoaștem că acțiunile autorităților au fost insuficiente. Avem nevoie de sisteme coerente de supervizare și de uh, niște definiții clare ale practicilor legale. Avem de mai multă cooperare între diferitele autorități din statele membre. Trebuie să acordăm un rol suplimentar autorităților europene. E nevoie de a respecta chiar și în instituții uh, de respectarea regulilor. Trebuie să accelerăm procesul reglementar și legislativ la nivel european luând în considerare posibilitatea de a aproba un regulament în sfârșit. Trebuie ca oamenii să poată avea încredere în bănci, în uh, autorități și instituții financiare. Haideți să continuăm această bătălie esențială. Mulțumesc foarte mult, domnule Marche, și acum dăm cuvântul domnului Casa. Vă rog, domnule Chestor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Spălarea de bani în continuare este o, o infracțiune gravă, greu de detectat și e, și e foarte greu să urmărești pe cei, penal pe cei care au comis astfel de infracțiuni e nevoie de informație. Informația este crucială ca, uh, pentru a permite anchetele și pentru a permite sancționarea, de, dar e greu de obținut și de aceea făptașii se bucură de impunitate. Uh, știm că au existat jurnaliști care au fost pur și simplu asasinați pentru că au dezvăluit astfel de cazuri de spălare de bani și au implicat anumite companii. În continuare, lipsește informația necesară, ceea ce înseamnă că justiția nu poate acționa. De aceea avem nevoie de un cadru, un cadru în care informația să fie transferată în mod corect și lupta noastră trebuie să fie puternică, în așa fel încât să ne asigurăm că țările terțe cooperează pe deplin în aceste anchete împotriva spălării banilor și că e nevoie și de consecințe pentru cei care refuză să coopereze. Nu putem să continuăm așa cu situația actuală. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, dragă coleg, și acum dau cuvântul domnului Tang, timp de un minut, vă rog. President. Vă mulțumesc, domnule președinte, a luat 2 uh, miliarde de euro de la uh, poporul uh, angolez. Um, așa a devenit Isabel de, de Santos cea mai bogată femeie din Africa. Mulți consideră că a, a devenit cea mai bogată femeie în urma corupției. Însă, Uh, există și legături în Europa, în țările de jos, în, în Londra și uh, ea a fost ajutată de cei care au, ajutat, uh, au spălat aceste fonduri, bancheri din Luxemburg, fonduri fiduciare din Amsterdam, din orașul meu Uh, de baștină. Rui Pinto, uh, avertizorul de, de integritate în acest caz și în scandalul din domeniul fotbalului, este închisoare de un an. Este, oare nu este un avertizor de, de integritate care ar merita protecția noastră? Și este o întrebare pe care o adresez Comisiei Europene. Trebuie să recunoaștem că există uh, această problemă și că este și o problemă a noastră că trebuie să-i protejăm pe cei care luptă împotriva acestor infracțiuni. Deci haideți să combatem cu adevărat uh, spălarea banilor prin, pe plan național și uh, pe plan european. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum vicepreședintele Parlamentului, domnul Otmar Caras. Vă rog, stimate coleg. Domnule președinte, domnilor și domnilor, 2000 de miliarde de, euro sunt spălați în fiecare an pe planetă. Însă nu trebuie să ne uităm doar în ograda altora, pentru că problema nu începe în afara Uniunii Europene. 110 miliarde de euro sunt spălați în interiorul Uniunii Europene. O sumă destul de apropiată de bugetul uh, anual al Uniunii Europene. Deci uh, se pune întrebarea credibilității um, acestei comunități de drept, credibilității Uh, democrație parlamentară uh, europene. Um, este incredibil faptul că există în continuare această contradicție între angajamentele luate și transpunerea acestor uh, angajamente. Este incredibil că în continuare cea de-a patra directivă încă nu a fost transpusă, chiar deja, deja ar fi trebuit, a expirat termenul de uh, transpunerea celei de-a cincea uh, uh, directivă. În continuare am avea nevoie, am, am avea nevoie într-adevăr de o, de, o, de o poliție financiară europeană, de o agenție uh, europeană în acest domeniu. Haideți să facem uh, în cele din urmă ceea ce tot promitem de mulți ani. Mulțumesc, uh, domnul Bel, care cuvântul un minut. You, President. Mulțumesc, domnule președinte. După ce am discutat despre Panama Papers, Paradise Papers, LuxLeaks și câte altele, iată-ne din nou. Acum vorbim de Luanda Leaks. Intra în discuții detaliate despre infracțiunile doamnei Dos Santos, nu prea mai au sens acum ce ar trebui să facem, este să vedem, ne vedem de propria ogradă. Dacă de ce nu sunt și uh, statele arabe pe lista noastră neagră de uh, circunscripții necooperante? Ar trebui să ne revizuim listele. Într-o bancă portugheză, un furnizor de servicii financiare maltez a ajutat-o pe doamna Isabel dos Santos în acțiunile ei. Unde, care sunt lacunele în sistemele noastre de impozitare care permit spălarea de bani? Planul de acțiune combaterea spălării de bani trebuie să se ocupe de astfel de aspecte. Deci, deși criticăm uh, acțiunile cele mai bogate femei din Africa, trebuie în același timp să ne întrebăm și noi de ce aici în UE permitem și facilităm astfel de acțiuni. Mulțumim foarte mult, stimate coleg. Acum deschid procedura Catch Diare. Am primit 5 solicitări și am să le acord tuturor și vom începe cu doamna Pietikainen. Vă rog. We all know that the biggest... Cu toții știm că cea mai mare problema uh, este că răspunderea de implementare pentru implementarea directivei de luptă împotriva spălării banilor revine statelor membre. Și avem nevoie de supraveghere, avem nevoie de cooperare între uh, Uh, diferitele unități de informații uh, financiare. Deci trebuie să avem această platformă și să o finanțăm pentru a fixa standarde. Știm că până acum sistemul nu funcționează pentru că nu a fost conceput ca să funcționeze și acesta este și motivul pentru care ni se amintește încă o dată cât de ineficient suntem. Dar eu am speranța totuși că și Comisia va lua în considerare în mod serios uh, uh, ca până la urmă să se schimbe directiva, să devină de fapt un regulament și să sporim astfel în mod substanțial transparența, să știm exact cine sunt beneficiare, cine sunt uh, posesorii datorită registrului și să sporim astfel supravegherea, în așa fel încât sistemul în mod real să poată și funcționa. Mulțumesc foarte mult, doamnă colegă. Și acum dau cuvântul colegului Lopez Aguilar. Un minut, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă comisară Dali, bun venit! Bun venit la această dezbatere împotriva spălării de bani, care nu e prima dezbatere, are deja antecedente, pentru că înainte de Luanda Leaks am avut LuxLeaks, Panama Leaks, am avut o comisie de anchetă în care am fost membru, care a tras niște concluzii a, și a fixat un mandat de acțiune pentru comisie. Și acum am trecut de la a patra la a cincea directivă de luptă împotriva spălării banilor, care consolidează transparența și identificarea beneficiarilor de conturi. Pentru că în toate aceste cazuri pe care le-am citat, de fapt, sunt cazuri de de, de, de, de um, de abuz, de trafic, de influență și de altfel Luanda Lix este exemplul cel mai uh, ilustrativ. E vorba de bani dintr-o țară precum Angola. Acum trebuie să uh, acționăm pentru că este intolerabil să existe țări care nu au uh, implementat directiva și uh, vreau să amintesc că Rui Pinto, care este avertizorul de conștiință, acum este în detenție. Nu se poate așa ceva. Trebuie să acționăm. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult, dragă coleg. Și acum dau cuvântul domnului Brudzinski, timp de un minut. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că s-au spus multe lucruri în această dezbatere în care am discutat un nou scandal legat de dezvăluiri financiare, se, se pune întrebarea dacă acest fenomen al, al spălării banilor are loc doar în state din, uh, din lumea a treia, din, în paradisuri fiscale, dar chiar și dacă acest lucru se întâmplă, profiturile acestei uh, activități sunt investite, sunt folosite apoi în Europa și, din păcate, în continuare, infractorii sunt un, uh, un pas înaintea poli, uh, poliției și autorităților din statele membre. Mm, niciun stat membru singur nu poate să facă față acestui fenomen. Este nevoie de o coordonare între statele membre. Șase state membre anul trecut și-au dorit să creeze o instituție care să Uh, combată să combată uh, spălarea de bani și în calitate de uh, fost ministru din, din Polonia, vă pot spune că doar dacă există cooperare cu autoritățile, cu instituțiile europene și cu autoritățile din alte state membre, vom putea avea succes. Vă mulțumesc. Domnul Uri, care cuvântul acum un minut. Vă mulțumesc foarte mult. vom putea înăspri uh, regulile în ce privește spălarea de bani dacă limităm și acțiunile, activitatea cazinourilor. Dar vorbim aici acum de nivelul global, multinațional și e dificil să controlăm astfel de mișcări de fonduri. Întrebarea mea e dacă există și alte metode de a combate astfel de criminalitate financiară. Mulțumesc! Acum în extremis am mai primit o cerere din partea domnului Manders, vă rog. voorzitter. Witwassen gaat de laatste jaren steeds vaker via grote banken. Mulțumesc, domnule președinte. Din ce în ce mai mult, spălarea de bani uh, implică bănci mari în Europa. Și acestea ar trebui să fie sancționate cu pedeapsa cu închisoarea. Scurt și cuprinzător. Mulțumesc foarte mult, dragă coleg, și astfel încheiem dezbaterea. Și acum am să dau cuvântul. Ah, no, dimenticavo. Chiedo scuza. Am uitat. Și domnul Polciac uh, dorea să intervină. Aveți cuvântul, domnule Polciac. Yeah, thank you, Mr. Chair. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar. Activități a ZAR. Vă mulțumesc, domnule președinte. Asistăm la aceste activități uh, infracționale int, cu caracter internațional și, din păcate, avem prea puține uh, posibilități de a le face față. Mulțumesc avertizorilor de integritate și uh, jurnaliștilor de investigație care ne atrag atenția asupra acestor probleme. Pe mine mă șochează în continuare cât de multe instituții bancare europene sau cât de multe fonduri fiduciare europene au contribuit la ascunderea acestor activități ilegale care au, au permis devalizarea uh, Angolei. Avem cinci uh, directive pentru uh, combaterea spălării banilor și cred că instituțiile de resort ar trebui să se bucure de o mai bună uh, finanț- uh, finanțare și ar trebui să reușim să recuperăm uh, sume mai mari din uh, acești bani. Vă mulțumesc, domnule Polcea. Cred că în cele... acum putem uh, închide dezbaterea și dau cuvântul doamne comisar, doamne comisar Dali. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. În numele Comisiei vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru faptul că a acordat timp acestei dezbateri importante și vreau să vă mulțumesc și pentru angajamentul dumneavoastră de a consolida și mai departe toate instrumentele de care dispunem pentru a face față unei astfel de situații trebuie să acționăm și sunt încrezătoare că am reușit să identificăm deja calea care ne va permite să asigurăm integritatea sistemelor financiare europene care să fie astfel mai bine protejate și suntem hotărâți să conlucrăm cu partenerii internaționali, uh, având vedere inovația în domeniu, dar deja este critic faptul că trebuie să facem eforturile necesare pentru a ne asigura că avem un cadru care uh, legislativ care este aplicat pe deplin și corect. Și asta înseamnă, de asemenea, și protecție pentru avertizorii de increditate, integritate. Și trebuie să consolidăm rolul Uniunii Europene în așa fel încât să avem o, o coordonare sporită în domeniu. Mulțumesc! Grazie, Afna! Thank you very much! Mulțumesc, doamna comisar! Și dau acum cuvântul în numele Consiliului doamnei ministru Brignac. Mulțumesc! Am urmărit această dezbatere cu mare atenție și am auzit și ce ne-a spus Comisia. Profit de această ocazie pentru a reafirma importanța pe care o atașează președinția Consiliului combaterii spălării de bani și finanțării terorismului și aștept cu interes cooperarea noastră continuă pe aceste teme. Președinția va rămâne la dispoziția dumneavoastră pentru dialog în măsura în care veți dori acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumim, doamnă ministru. Dezbaterea este închisă. Dragi colegi, câteva anunțuri. L'onorevole Nicola Dan... Colegul Nicola Danti nu mai face parte din grupul uh, social-democraților și uh, face parte din grupul Renew începând cu data de 13 februarie 2020. Secondo annuncio, carico... A doua comunicare, dragi colegi, și v-aș ruga, dragi colegi, Domnule Gigol, domnule Caras, vă rog, Grupul Renew Europe a comunicat președintele anumite decizii de, privind uh, uh componența uh, comisiilor și delegațiilor, care intră în vigoare începând cu 13 februarie 2020. Am ajuns acum, dragi colegi, la declarațiile Consiliului și Comisiei privind situația umanitară a, refu- a refugiaților la frontierele externe ale Uniunii Europene. Vă aduc aminte că puteți să interveniți în mod spontan sau să folosiți cartonașul albastru pentru a adresa întrebări folosind sistemul standard tradițional sau sistemul electronic pe care vă invit să-l testați și există informații privind cum se folosește, se folosesc aceste sisteme la intrarea în sală și dau acum direct uh, cuvântul doamnei ministru Brâniac și îmi cer scuze dacă nu vă pronunț în mod corect uh, numele stimați eurodeputați, este pentru a doua oară în președinția noastră că avem ocazia să discutăm în plenară situația umanitară a refugiaților la frontierele externe ale Uniunii Europene, ceea ce demonstrează importanța conferită acestui subiect de către Parlamentul European, importanță pe care o împărtășim și noi. Președinția noastră monitorizează evoluțiile legate pe, pe evoluțiile pe toate rutele migratorii. În anul 2019 numărul total al trecerilor ilegale în Uniunea Europeană um, a fost estimat da, la, la 139.000, o creștere cu 6% față de 2018 și la cel mai uh, redus nivel uh, din ultimii șase ani. Dacă Uh, anumite rute au înregistrat o reducere cu 40-60% în vestul Mării Mediterane, în estul Mării, Mării Mediterane uh, situația este, este inversă, pentru că numărul trecerilor ilegale a crescut. Situația de pe insulele Elene a fost discutată și în data de 29 ianuarie. Uh, s-a ajuns la 40.000 de migranți în insulele grecești. Este pentru prima dată după implementarea declarației UE-Turcia că am ajuns la un număr atât de mare. Guvernul elen întreprinde măsuri concrete pentru a îmbunătăți situația. A anunțat o nouă strategie națională menită să-i protejeze pe minori care ajung și sunt prezenți uh, în Grecia și intenționează să sporească numărul transferurilor pe continent. În anul 2019, mai mult de 35.000 de migranți au fost transferați pe continent, transferuri care continuă într-un ritm accelerat de la, început, de la începutul anului 2020. Sosirile în această zonă au un impact direct asupra, asupra migrațiilor din, din uh, sud-estul Europei. În 2019, mai mult de 40 de, au, avut, au avut loc uh, mai mult de 40.000 uh, de, de treceri ilegale în Balcanii de Vest, o creștere cu aproape 140% față de anul 2019. De la începutul anului 2000, 2020 și datorită condițiilor de iarnă, presiunea pe această rută a scăzut, însă presiunea înregistrată în acest an este mult mai mare față de cea de anul trecut. Președinția noastră va continua să dedice atenția cuvenită fenomenului migratoriu, să îmbunătățească capacitatea de răspundere în Balcanii Occidentali, mai ales în uh, Bosnia și Herțegovina, pentru ca populația um, uh, migraților să se bucure de Uh, protecția necesară. Uh, ICNUR ne spune că în nord-vestul Bosniei și Herțegovina se află mii de, ref- de refugiați și migranți. În ultima săptămână, chiar dacă există uh, provocări în zona respectivă, situația s-a îmbunătățit când vine vorba de capacitățile de primire. În 3 februarie, ministru de, de uh, interne uh, croat s-a întâlnit cu noul ministru de resort din Bosnia și Herțegovina și au convenit să fie întărită cooperarea în mai multe zone uh, cheie. Uh, noi proceduri de readmitere, o, o extindere a, a patrulelor mixte uh, la, front, la frontieră, Ministrii au convenit de asemenea să întărească cooperarea în combaterea rețelelor de, care introduc în mod legal uh, persoane în uh, Uniunea Europeană, ceea ce a fost un uh, subiect discutat și cu ocazia reuniunii ministrilor de interne în 24 ianuarie în, la Zagreb. Au fost, uh, au fost angajați mai mulți polițiști de frontieră și o mare parte din fondurile care au fost canalizate înspre Bosnia-Herzegovina, uh, uh, doar 7% din aceste fonduri au fost folosite pentru forțele de securitate. Uniunea Europeană va susține în continuare Bosnia și Herzegovina în eforturile sale de a garanta demnitatea tuturor migranților, mai ales a celor mai vulnerabili și uh, vom încerca în același timp să găsim o soluție mai uh, cuprinzătoare și cu caracter mai permanent. O să continuăm uh, dialogul cu toți partenerii din Balcanii Occidentali. Obiectivul nostru este ca fluxurile migratorii de la frontierele noastre să fie bine uh, gestionate uh, cu respectarea drepturilor tuturor uh, refugiaților și migraților. Preconizăm ca noile măsuri luate de guvernul Elen vor aduce transformări pozitive și uh, există um, deja pași pentru um, îmbunătățirea și rapidizarea, de exemplu, procedurii de returnare. Rata returnărilor este una prea uh, redusă și returnările au un rol important. Uh, intenția guvernului elen de a returna 10.000 de migranți până la sfârșitul acestui an este ambițioasă, însă poate deveni o realitate și cu sprijinul Uniunii Europene pentru a avea returnări eficiente, este nevoie și de o bună cooperare din partea Turciei în același timp, pentru că situația să fie bine gestionată. Este important ca uh, partenerii noștri din Balcanii Occidentali să-și consolideze capacitățile de, gest- de gestionare a fenomenului migratoriu și în domeniul returnărilor este nevoie să încheie acordul de returnare cu state terțe și să-și realinieze Uh, politica privind uh, vizele și suntem dispuși să ne, să ne ajutăm acești uh, parteneri din, din, aceste, din toate aceste puncte de vedere. În ceea ce privește ruta din centrul Mării, Mediter- Mării Mediterane, situația s-a deteriorat ca urmare a deteriorării situației din Libia. Pentru a ameliora situația refugiaților din Libia, UE Um, finanțează programele ICNUR și uh, oferă sprijin și prin intermediul fondului fiduciar dedicat uh, continentului uh, african. Oferim în continuare asistență umanitară de urgență la un nivel impresionant. ICNUR a fost, uh, uh, are mandatul de a evacua persoane uh, vizate în Chad, în Niger, de exemplu. Ace- pentru aceste acțiuni este nevoie de un sprijin ulterior din partea noastră, mai ales când vine vorba de gestionarea conflictului care